copii implicați în conflicte armate, mă scuzați, un lucru împotriva căruia suntem cu totul împotrivă. În plus, primim vești, știri șocante din Iran. Ne îngrijorează în mod deosebit condamnarea la moarte a dizidenților, a prizonierilor politici și invităm Iranul să renunțe la pedepsa capitală. Inne ogłoszenie. Podpisanie aktów prawnych przyjętych w trybie zwykłej procedury ustawodawczej. Niniejszym zawiadamiam. Acum cu privire la semnătura actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Vom am semnat împreună cu, voi semna împreună cu